GIB, evaluarea activităților Fondului European pentru Democrație. Îi dau cuvântul raportorului timp de 4 minute. Dziękuję pani przewodnicząca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tutul, tuturor celor implicați în pregătirea acestui raport raportul care a fost elaborat uh, din proprie inițiativă. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, secretariatului, colaboratorilor noștri și uh, directorului executiv al Fondului European pentru Democrație. Vreau să mulțumesc reprezentanților SAE și Comisiei Europene și aș dori să mulțumesc ONG-urilor și uh, personalului de la ONG-ul care ne-au susținut. Ce este Fondul European de, pentru Democrație? Este un fond, o fundație înființată în conformitate cu legislația belgiană de către Uniunea Europeană și statele membre, care participă și alți actori. Președinția poloneză a avut inițiativa în 2011, iar fondul o funcționează acum de 2 ani a fost înființat fiindcă instrumentele clasice folosite pentru sprijinirea democrației eșuaseră în timpul primăverii arabe, de pildă, și nu reușiseră să sprijine uh, situația uh, în, la frontiera estică ne sprijină și tratatul de la Lisabona, experiența în ceea ce privește funcționarea tratatului și experiența în ceea ce privește transformările ce au avut loc în țările din centrul și estul Europei, inclusiv în Polonia. Acest fond oferă, trebuie să, să acționeze mai rapid decât instrumentele tradiționale și să ofere sprijin celor nesprijiniți. Acest fond um, se, se um, concentrează pe acțiunile pe teren peste 186 de inițiative au fost sprijinite în, în um, țări din vecinătatea europeană. Citez pe unul dintre beneficiari care a spus, după Revoluție, toată lumea a dispărut, nu mai erau bani, nu mai primeam bani, iar uh, Fed ne-a adus fonduri noi care oferă sprijin pentru idei noi. Aceasta este părerea unui activist din Egipt. Cei care au fost sprijiniți prin intermediul Fondului um, European pentru Democrație au trecut prin procesul de, de legitimizare. De pildă, uh, activiștii din piața Maidan din Ucraina, acum uh, ei sunt uh, parlamentari. Fed oferă finanțare um, care um, reprezintă o punte între fonduri tradiționale. Aceste proceduri sunt complicate, iar perioada de prefinanțare este una dificilă pentru beneficiari. Deci, această formă de finanțare punte este extrem de importantă. În timpul elaborării raportului am avut audieri și dezbateri, încercând să evaluăm modul în care se eh, percepe Fondul European pentru Democrație. Ne-am întâlnit cu ONG-uri și am discutat despre modul în care beneficiau acelea de pe urma, acestea de pe urma Fed. Am vorbit despre experiența lor, am avut uh, consultări cu personalul Fed și cu reprezentanți ai SAE și ai Comisiei Europene. În raport se analizează activitatea din ultimii doi ani și se înaintează recomandări în acest sens. Am hotărât că Fed își respectă mandatul, mai ales uh, mandatul oferiți de Parlamentul European în momentul în care a fost înființat Fed. Fed oferă plus valoare instrumentarului pe care îl are la dispoziție Uniunea, Democra- Uniunea Europeană în ceea ce privește sprijinirea democrației în lumea întreagă. Fed are nevoie de sprijin financiar și am avut o decizie pozitivă din partea Comisiei Europene avem finanțare pe trei ani pentru FED începând de acum. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! O să înceapă acum procedura intervențiilor spontane. Aș dori să dau cuvântul tuturor, dar vă rog foarte mult să fiți succinți. Domnul Pospișil. Fiindcă nu v-am putut da cuvântul înainte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc autorului acestui raport Cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să încerce să susțină ONG-uri în țări care trec printr-un proces de transformare politică. Eu sunt deputat pentru Republica Cehă și uh, avem, uh, eu vin dintr-o țară cu un trecut comunist, avem foarte multe organizații non-guvernamentale și întrebarea este Fă, chestiunea este că fără banii din uh, străinătate nu am fi putut niciodată să organizăm uh, niciun fel de eveniment important și ONG-urile sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru acest lucru. Deci nu e vorba numai de redistribuirea banilor, ci e vorba și de țările în care chiar mai este nevoie de aceste fonduri. Nu e vorba numai de țările din Orientul Mijlociu. Sper ca cele 12 țări care nu și-au plătit încă contribuțiile să facă acest lucru după raportul de astăzi, pentru că e foarte important, după cum spuneam înainte. Mulțumesc, domnul Frunzuli, care cuvântul acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Acest fond european pentru democrație a arătat, după doi ani de existență, că și-a îndeplinit scopul pentru care a fost creat promovarea valorilor europene ale libertății și democrației a avut uh, rezultate bune. Acest uh, fond rămâne o fundație care Uh, acordă finanțare de jos în sus foarte eficientă. Uh, finanțează beneficiarii în mod eficient, complementar cu alte fonduri Uniunii, uh, ale Uniunii Europene, prin proceduri simple, consolidând eficiența Fed pentru a asigura finanțare flexibilă și pe termen lung. În special susține grupurile care uh, suferă de excludere socială și marginalizare, susține uh, mișcările femeilor, activiștii LGBTI și uh, sindicatele. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnul Demos Mecher este următorul. Eh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul Gjârb pentru raportul său. Ca și el, eu fac parte din uh, Consiliul de Administrație de, uh, al uh, acestui fond pentru democrație și sunt foarte um, interesat de dezbaterea care s-a creat în legătură cu staturile vecine. Acest fond a arătat în ultimii ani că poate să joace un rol foarte important în țările în care spațiul pentru um, societatea de mijloc este foarte mic. De exemplu, în Ucraina, acest fond a putut susține anumite uh, um, organizații sau anumite instituții de mass media care raportau despre piața Maidan. Eu uh, consider că acesta este un instrument foarte bun pentru a putea susține, de exemplu, blocul Turcia, în uh, Rusia, în Egipt, în Azerbaijan, unde este foarte greu pentru uh, mass media independentă să acționeze liber. În statele vecine, vecine Uniunii Europene, există în momentul de față o luptă de propagandă care este controlată de către Kremlin și aici acest fond poate să joace un rol foarte important. Mulțumesc foarte mult! Dozvolite mi Domnul Iacovcici. Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să vă spun uh, că mă bucur că a fost înființat acest fond, fiindcă și eu am avut ocazia să înființez um, mai multe fundații și am văzut cât de utile sunt. Fed ar trebui să joace un rol crucial în țările din vecinătatea Europei, iar, uh, dacă îmi permiteți, dați-mi voie să subliniez că Uh, nu ar, ar, uh, ar trebui să nu uităm de țările candidat sau cu potențial de țară candidat din uh, Balcanii Occidentali. Știu care este situația la nivelul societății și la nivelul mass media care este care nu are suficienți bani, mai ales mass media independentă. Deci vă rog să nu uităm de uh, aceste țări și să ajutăm mass media dacă își manifestă dorința. Trebuie să ajutăm țările candidate, fiindcă vor fi următorii membri ai Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Butikofer. I want first of all to say thank you in... Vreau în primul rând să mulțumesc în trei sensuri. Mulțumesc inițiatorilor polonezi ai conceptului, mulțumesc celor care lucrează în cadrul Fed pentru a-l face să funcționeze și nu în ultimul rând, mulțumesc raportului nostru, domnul Gjib, care a colaborat cu toată lumea pentru a ajunge la un raport foarte adecvat și pozitiv. Instrumentul flexibil pe care îl acordă Fed pentru Uniunea Europeană pentru democrație este extrem de important în situația în care un număr din ce în ce mai mare de state periclitează funcționarea ONG-urilor și ale organizațiilor societății civile um, și le împiedică să joace rolul vital pe care acestea le au în, într-o orice societate. Este un lucru foarte important pentru promovarea democrației și, în ultimul rând, mă alătur celor care au solicitat statelor membre să ajute la finanțarea acestui fond. Vă mulțumim, domnule Butikofer. Domnul Coreau. Grazie, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu, în calitate de raportor din umbra raportului de inițiativă, am avut deja ocazia să discut cu colegii cu privire la utilitatea acestui fond, însă că există o problemă foarte mică pe care ar trebui însă să atragem atenția, pentru că în momentul de față, așa cum sunt decise aceste finanțări, se întâmplă că există un oficiu așadar de administrație care de fapt decide pentru toată ceea ce se întâmplă cu acest fond. Considerăm că bordul care decide asupra atribuirii uh, fondului respectiv să fie însă conținut, uh, să conțină toate grupurile. Nu e GUE, nu e FDD-ul, el și noul grup care s-a creat. Și cred că dacă vrem să explicăm cum se face democrația, trebuie noi să respectăm democratic componența Parlamentului atunci când vorbim de acest bord pentru că altfel nu ne luăm în serios. Aș vrea deci ca acest amendament să fie susținut, pentru că de acesta depinde susținerea noastră, dar și credibilitatea acestui fond, care altfel nu va fi critică din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Kinga Gal are cuvântul. Elnök asszony, gratulálok Zsib képviselőtársamnak. Mulțumesc. Îl felicit pe domnul Zsib pentru activitatea desfășurată acest raport arată că am reușit să creăm un instrument flexibil, adaptabil uh, la situațiile care apar, foarte necesar. Mă bucur că, că la inițiativa mea există și un uh, grup uh, al minorităților lingvistice și etnice care trebuie ajutate în Ucraina, de pildă, pentru a se întări la nivel național și regional. Acest lucru este important și în lumina evenimentelor recente. Libertatea de religie ar trebui să beneficieze de acest fond. Este responsabil să-i uh, ocrotim pe creștinii care sunt persecutați. Mulțumesc. Domnul Marias, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt trei puncte pe care vreau să le menționez. Crearea Fondului European pentru Democrație este foarte importantă, pentru că cred că prin intermediul acțiunii acestui fond putem să oferim susținere pentru activități de, care sprijină drepturile omului și drepturile fundamentale. Cred în același timp că acest fond ar trebui să fie folosit și ca un instrument și nu ar, trebui, nu ar trebui să fie folosit ca un instrument pentru intervenția în interesele sau ingerența în interesele statelor membre, pentru că acesta ar duce la un obiectiv greșit. Am auzit uh, despre ce face acest fond până acum, însă niciuna din activitățile enumerate nu s-au referit la încălcarea cea mai importantă a drepturilor fundamentale în țările memorandumului Troica a fost uh, clară, s-a decis că a încălcat drepturile omului în Grecia, în Portugalia, în Irlanda, în Spania și n-am văzut că Fondul pentru Democrație a acționat și acolo. Haideți să ne asigurăm că se respectă drepturile fundamentale în Uniunea Europeană înainte să ne uităm la ce fac ceilalți. Mulțumesc! Mulțumesc! Cum am terminat procedura intervențiilor spontane, catch the eye, și acum vreau să dau cuvântul doamnei comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați, stimați eurodeputați. Îmi face mare plăcere ca în numele înaltei reprezentant, Frederica Mogherini, să-i mulțumesc raportorului și tuturor celor care au fost implicați în munca importantă de evaluare a activităților în legătură cu Fondul European pentru Democrație. Mă bucur să văd că există o susținere largă pentru uh, munca Fed și că avem o, un parteneriat important cu Parlamentul European. Munca dumneavoastră în Consiliul Director și um, rolul activ în de, dezbaterea și um, răspândirea muncii FD acest fond susține democrațiile din vecinătatea noastră și um, aduce uh, completări instrumentelor existente, existente. După cum ați spus, acest fond a putut să acorde susținere rapidă și flexibilă în medii uh, restrictive unde Uniunea Europeană nu poate să uh, ajungă pentru a-i apăra pe cei care susțin drepturile omului acordăm granturi mici și finanțări uh, organizațiilor care nu au capacitate limitată de a primi alte finanțări. Uh, bineînțeles, complementaritatea este că uh, FED trebuie să rămână independentă și să rămână independentă să aleagă circumstanțele cel mai oportune. În raport faceți o serie de sugestii în legătură cu uh, Uh, revizuirea uh, NP uh, a politicii de vecinătate și FD s-a implicat în această revizuire și a depus recomandări concrete și pertinente bazate pe informațiile primite de la primitorii fondurilor um, pentru a ne asigura că societatea din vecinătatea noastră a putut să fie ascultată. Ținând cont de rezultatele pozitive ale Uh, FD, uh, rămânem în continuare deplin angajați să susținem munca sa și vă dau o veste bună. Comisia tocmai a adoptat o decizie de a acorda 12, 12 milioane de euro suplimentari pentru următorii 2 ani, 2016-2018, o creștere semnificativă comparativ cu finanțarea anterioară. Închei prin a spune că este important ca FD să pună accentul pe complementaritatea față de alte instrumente pentru a finanța beneficiari care nu sunt eligibili pentru alte finanțări comunitare. Mă bucură abordarea foarte pragmatică a FD și uh, accentul pe care îl pune pe asistența bazată pe cerere. Vom transmite aceste informații și susținem acest instrument al Uniunii. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului și vom continua cooperarea pe acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru aceste cuvinte. Îl felicit pe domnul și pentru raportul său. Încheiem aici dezbaterea. Votul va începe imediat la ora 12. Mai avem încă câteva minute. Suspendăm ședința, așadar câteva minute până la ora 12. Thomas Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, se redeschide ședința și trecem la votare. Aș vrea să vă rog să luați loc în primul rând și pentru a putea preveni lorile de cuvânt, vreau să vă spun că avem un vot foarte lung și trebuie să fim cât se poate de eficienți și concentrați. Aș vrea să vă spun în mod explicit că lungimea votului va fi influențată de faptul că există foarte multe cereri de voturi pe părți. Doamna Aucăn dorește să ia cuvântul. Eh, Uh, uh, Domnule președinte Schulz ne-a promis ieri că vom avea un moment de reculegere în uh, amintirea mm, civililor și copiilor uciși în Gaza anul trecut. Ne-a promis și cred că ar trebui să o facem. Domnul președinte Schulz ne-a promis un minut de reculegere am discutat cu el uh, aseară despre asta. Frau Ocken, ich habe mich gerade Doamna Auken, uh, am discutat uh, acum pentru a vedea, verifica ce spuneți. Președintele a spus că va fi pregătit acest moment de reculegere și nu se face acum. Deci acum trecem la vot. Vom vota raportul Pietikainen. Da? Da, vă rog. Vreau să vă întreb cum, se, cum corespunde cu decizia de ieri de a, ă, de a, decizia de a ține un minut de reculegere ad hoc. Dragă colegă, dacă m-ați fi ascultat înainte, ați fi știut cum se poate, dar uh, nu m-ați ascultat. Probabil puteți să veniți să vorbim după aceea. Acum votăm și nu mai accept nicio luare de cuvânt acum. Îl voi introduce pe oricare care va lua cuvântul de pe această temă. Domnule Wolf. Doar o chestiune de procedură a explicațiilor de vot de ieri. Puteți să ne spuneți ce se va întâmpla după această dezbatere cu explicațiile de vot de ieri și cele de astăzi? Da, după vot vom începe cu cele de ieri, cu explicațiile de vot de ieri și după aceea vom continua cu cele de astăzi. Începem uh, cu votul acum. Da, domnule Rubik. Domnule președinte, eu vreau doar să vă întreb dacă este adevărat că voturile de astăzi vor dura peste două ore și dacă nu s-ar putea să avem un vot pentru uh, amânat pentru după uh, pauza de vară. Sunt două ore de vot astăzi, așa e planificat. Herr Kollege Rübig, zwei da, domnule Rubic, nu două ore mi-au fost mie comunicate, e vorba de o oră jumătate care este prevăzută, dar, fiind, dar nu se ține cont în această oră jumătate că să avem aici patru minute pierdute la început. Acum începem cu raportul Pietikainen. Alineatul 1, 2, 3 părți, prima parte cinei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cinei pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă partea a treia pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Aliniatul 2, text original, două părți, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 7, text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.